Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, intervențiile cu durata de un minut, în conformitate cu articolul 163 din regulamentul de procedură. Dau cuvântul domnului Ștefanec. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, lupta împotriva terorismului și a criminalității reprezintă o, o chestiune importantă. Cetățenii noștri pe bună dreptate se așteaptă să fie luate măsuri. O astfel de măsură se referă la propunerea Comisiei de a uh, reevalua directiva cu privire la arme de foc. Eu cred că Comisia ar trebui să comunice mai mult cu reprezentanții cetățenilor noștri și cu experții, pentru că anumite pasaje din acest nou proiect nu sunt fezabile și alte părți chiar uh, aduc uh, atingere dreptului de proprietate al cetățenilor. Ne place să vedem un mare grad de interconectare prin registre naționale, de pildă, pe de altă parte, însă nu ar trebui să-i pedepsim pe cei care respectă legea. De asemenea, mai cred că nu putem accepta ca aceste noi măsuri să ducă la sporirea numărului de uh, dețineri uh, ilegale de armă. Mă bucură faptul că Comisia pentru Piața Internă a discutat chestiunea și aspect. Ă, apreciez faptul că persoanele care dețin o armă în Slovacia au avut posibilitatea să se justifice. Domnul Deli. Mulțumesc, ă, domnule președinte. Aș vrea să-i felicit pe cetățenii Serbiei care la ultimele alegeri au arătat foarte clar tuturor că vor un viitor european pentru țara lor. Aș dori să felicit în același timp și Partidul Progresist Sârb, SNS, pentru rezultatele extraordinare care le-au permis să avanseze cu reformele pentru beneficiul integrării Serbiei și pentru beneficiul cetățenilor. Și ca ungur aș dori în al treilea rând să îi fericit pe alianța, alianța din sârbilor din Voivodina care au protejat minoritatea maghiară și care a ajutat această minoritate să-și mențină reprezentanții în toate nivelurile.

Domnul Caputo are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Recent a fost publicată o listă neagră a alimentelor contaminate importate în Uniunea Europeană în baza unei analize a EFSA cu privire la componentele fitosanitare. Brocoli din China, uh, tot felul de alte importuri din Kenya, uh, Egipt, uh, Maroc, Republica Dominicană, sunt produse în care s-au depistat, s-au depistat reziduri periculoase și cancerigene, toxine și coloranți în afara normelor legale. E nevoie să consolidăm controlul la frontierele europene în ceea ce privește importul de alimente pentru a proteja sănătatea cetățenilor europeni și a garanta că toate produsele respectă normele europene și sunt produse în condiții de siguranță. Trebuie să combatem concurența ileală neloială a firmelor din afara Europei și de aceea e important ca să existe un control din partea Oficiului Sanitar Veterinar pentru a garanta respectarea acestor norme. De asemenea, trebuie făcute publice fluxurile comerciale din exporturi pentru ca toți consumatorii europeni să știe ce companii folosesc ingrediente periculoase pentru sănătatea umană. Domnul Marias. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia să vorbesc despre această temă într-o altă intervenție de astăzi. Există perspectiva unei o scădere a efectivelor în Heraclion. Obiectivul este acela de a submina implantarea acestuia în Creta și de a pregăti plecarea Enisa din Grecia. Noi nu vom accepta să uh, plece din Creta. Vom lupta în continuare cu puterile regionale din Creta, așa cum o facem încă din 2012. La momentul acela eram ales din partea Heraclionului și sediul Enisa în Creta va rămâne acolo. chiar uh, dacă cineva de la ENISA a venit uh, pentru a da lecții deputaților în urmă cu câteva zile și de aceea uh, nu vreau să mă fac responsabil de aceasta. Domnul Giacovici, mulțumesc foarte mult. Produsele agricole din Uniunea Europeană sunt etichetate cu indicații uh, geografice protejate, însă în total 50 de miliarde au fost uh, de fapt provenite din exportul către SUA. Calitatea produselor este un, uh, un punct foarte important pentru noi, însă ceea ce este de asemenea esențial este că avem un avantaj în momentul de față pe piața mondială și trebuie să încercăm să se dezvolte aceste produse mai departe și protecția uh, lor să fie garantată. Calitatea lor trebuie să rămână o prioritate pe piețele globale. Aceasta include de asemenea necesitatea de a proteja produsele acestea în negocierile TTIP, pentru că altfel nu va fi bine pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Doamna Anderson are cuvântul acum. Those... Mulțumesc. Cei din guvernul britanic care reprezintă nordul Irlandei și susțin părăsirea Marii Britanii din Europa, sunt irresponsabili. Eu, pe mine mă preocupă cel mai mult circumscripția mea. Nordul este un finanțator net cu 3,5 miliarde și susține și uh, sectorul serviciilor și toate acestea beneficiază de susținerea europeană. În nordul uh, <clears throat> țării ne temem de o contracție economică de pe urma unei eventuale plecări a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Noi trebuie să promovăm investițiile pentru că astfel avem acces la o piață de 500 de milioane de consumatori și fermierii noștri, de asemenea, au dus o campanie foarte amplă pentru un sistem echitabil de finanțare din pilonul 1 al PAC. Dar guvernul britanic și euroscepticii sunt dispuși să dea cu piciorul la toate acestea. Vă mulțumesc! Domnul Sebastia, mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, sute de persoane s-au dus în regiunea Cuenca, Villar de Cañas, pentru a cere să nu se construiască acolo un depozit de deșeuri nucleare. Eu am prezentat o întrebare în fața Comisiei Europene și răspunsul arată că nu se îndeplinesc cerințele necesare în conformitate cu Euratomul, care este semnat de Spania. Experții nucleari denunță de asemenea existența unor presiuni de natură politică și rapoarte cu care nu sunt de acord. Mai mult decât atât, locul este considerat inadecvat de către mulți experți. Cu toate acestea, guvernul Spaniei merge mai departe și dorește să facă acolo un cimitir nuclear fără niciun fel de garanție și cu o lipsă de informare față de cetățenii absolută. Eu vreau să vă întreb, regiunea Castilia este parte din Europa? Poate Uniunea Europeană să conteste un astfel de proiect? Poate să nu se implice? Regiunea Castilia are nevoie de siguranță, de respect și nu dorește să devină cimitirul pe care nimeni nu vrea să-l facă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Martin. Domnul Baten. Curtea Europeană de Justiție a spus că Germania nu poate să extradeze cetățenii maghiari și români către țările lor decât dacă se poate constata că închisorile acestora nu au condiții degradante pentru deținuți. Dacă nu putem să extradăm um, persoane încarcerate în țările lor, înseamnă că nici uh, în alte situații nu o să se poată. De exemplu, în um, deținătorii unor mandate de arest au, de, în uh, Grecia și în Spania și în Ungaria au uh, deplâns de mult condițiile din închisori și am scris uh, și totuși există persoane care au cerut ca să nu se mai permită extradări către un stat membru unde se confirmă că există tratamente degradante și inumane, ceea ce ar trebui de fapt să implice foarte multe țări. Marea Britanie um, ar trebui să garanteze uh, prin uh, um, drept că nu se poate întâmpla așa ceva și aceasta nu se poate face decât în afara Uniunii. Mulțumesc. Domnul Sonnenborn. Mulțumesc, domnule președinte. Nebunul de la Bosfor, așa cum îl numim cu drăgălnicie pe premierul din Turcia, a susținut uh, reducerea finanțării unui proiect pentru opera din Dresda, care a susținut libertatea de expresie și uh, recunoașterea genocidului armenilor uh, și s-a dorit eliminarea cuvântului genocid. Sinfoniei uh, din Dresda îi recomand să înlocuiască cuvântul genocid cu corespondentul similar din germană. Noi, nemții, ne pricepem la așa ceva, dar uh, constat că Turcia e pe cale să ne ajungă. De aceea vreau să avertizez guvernul turc să mai stăvilească ritmul în care comite genocid sau să nu-l accelereze, pentru că dacă nu, va trebui să ne gândim să lăsăm pe alții facă munca de jos în ceea ce îi privește refugiați și în orice caz n-am niciun concediu planificat în Turcia. Doamna Mețola, mulțumesc, domnule președinte. Accesul la un internet rapid, de încredere, eficient, este un punct important pe agenda europeană. Sunt uh, progrese în curs pentru a oferi o mai mare accesibilitate la internet uh, la prețuri competitive și cu toate acestea primim în continuare plângeri din partea clienților care se plâng că există o diferență între uh, publicitatea făcută pentru viteza internetului și cea reală că se plătește pentru o anumită viteză și după aceea se obține doar a treia parte din ea. Furnizorii trebuie să informeze clienții în legătură cu viteza reală a downloadurilor. Aceasta este un pas bun înainte, însă ar trebui ca Comisia și Consiliul să se asigure că se și implementează această măsură. Internetul este uh, prezent peste tot în ziua de astăzi, suntem dependenți de el și de aceea am prezentat o declarație scrisă pentru a proteja mai mult consumatorii în ceea ce privește internetul. Noi am reușit acest lucru cu taxele pe roaming, începând de la anul acest regulament se va aplica. Dorim de asemenea noi măsuri și în legătură cu viteza internetului. Mulțumesc. Domnul Tocheș. tisztelt elnök úr! tavaly november óta a román Mulțumesc, domnule președinte. Există familia română a lui Marius Bodnariu, care a trecut printr-un chin încă din noiembrie anul trecut, ceea ce a creat proteste în cadrul opiniei publice internaționale și române. Autoritățile norvegiene folosesc metode similare cu Inchiziția și uh, autoritatea Barnevernet a declarat că această familie, părinții, nu sunt în stare să își educe copiii, deși uh, ei sunt, îi cresc uh, în conformitate cu valorile creștine și morale. Copiii au fost luați cu forță și au fost plasați în familii adoptive Uh, de îngrijire. Este clar că autoritățile din Norvegia au uh, interpretat greșit protecția copilului și au abuzat de puterea lor, au încălcat um, și viața privată și au uh, creat o suferință brutală familiei acesteia considerând, care considerau copiii ca fiind un dar de la Dumnezeu. Parlamentul European trebuie să acționeze împotriva uh, acestor accese anticreștine care distrug familii uh, în Norvegia și trebuie să acționeze pentru ca să ajute să reunifice familia Botnariu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zmulcova! Tusk a Scholz. Keď cestujete do Bruselu, určite využívate tak ako aj 20... Mulțumesc. Cat atunci când vor um, când vin la Bruxelles, domnul Juncker sau domnul Tusk folosesc uh, curse speciale, dar uh, aș, v-aș îndemna să i-aș îndemna să folosească uh, avioanele uh, normale, pentru că atunci când ai ai de-a face cu situația de securitate actuală, îți vine să plângi față ne întrebăm dacă cetățenii își doresc această Europa acum, atunci când trebuie să zboare cu avionul de la Bruxelles. Însă, acești oameni nu pot face aproape nimic pentru a schimba situația, dar dumneavoastră, domnule Juncker, domnule Schulz, puteți face ceva. Asigurați-vă că refugiații din Siria, din Libia, din alte state să nu aibă un motiv să fugă din aceste țări pentru datorită faptului că politica externă a Uniunii nu îmbunătățește situația refugiaților, ci duce la un val în Europa. Domnul Iurec. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit recent despre președintele Putin atunci când se dorea să se corecteze ceea ce face Uniunea Europeană. Însă atunci când Rusia intervine în ceea ce se întâmplă în Crimea, guvernul francez îl invită pe președintele rus să facă o vizită oficială în Franța. această invitație. Este, ne arată în ce direcție se merge acum în Europa și în drepturile omului. Thank you, Chair. Doamna Harkin. President Juncker has said that Domnul președinte Juncker a spus că trebuie să avem salarii egale pentru muncă egală și așa a spus și doamna comisar Tyson. Majoritatea cetățenilor europeni consideră că salariul egal pentru muncă egală este garantat în, EU, în Europa. Însă în Irlanda avem un sistem în două, cu două viteze pentru infirmiere și pentru profesori care primesc de fapt salarii diferite, iar profesorii tineri sunt pe o scară mult mai uh, proastă decât cei mai experimentați. Cei care au început însă să redea după 2012 au peste 20.000 de euro mai puțin pe o serie de un număr de ani decât cei care au început cariera înainte și au aceeași experiență. Nu există nicio legislație europeană care să reglementeze salariile, însă rezultatul acestor discriminări este că în Irlanda, de exemplu, nu avem salarii egale pentru muncă egală în cadrul aceleași cariere. Deci cum putem să spunem uh, unui uh, profesor care câștigă 220.000 de lire mai puțin pe 40 de ani, care era cifra dinainte, va putea să trăiască așa. Nu se poate, trebuie să găsim o soluție pentru ca să nu se mai întâmple așa. Mulțumesc, uh, doamna Boylen are cuvântul acum. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. sunt, este vorba de Mary Boyle, copilul dispărut uh, în 1977, cea mai lungă dispariție din Irlanda. Și uh, cel care este bănuit de această dispariție nu a fost adus în fața instanței și trește în aceeași comunitate ca la început. Politicienii au intervenit în mod direct și aceasta a dus la unul din cele mai urâte cazuri la nivelul poliției pe care l-am văzut în Irlanda. Sora geamănă a lui Mary a venit aici la Parlament în urmă cu un an pentru a căuta justiție. Articolul 1 din Carta Drepturilor Fundamentale garantează dreptul la viață, însă lui Mary s-a negat acest drept. Articolul 20 garantează dreptul la egalitate în fața geții și acest drept i-a fost negat. În ziua de astăzi uh, nu se face nicio anchetă în legătură cu moartea lui Mary, nicio comisie de anchetă în ciuda unei cereri formale din partea unei echipe de juriști. De altfel, nici măcar nu se mai dezbate sau nu s-a dezbătut niciodată la Parlamentul irlandez, tocmai de aceea prezint situația acum. Mary Boyle, în vârstă de șase ani, n-a fost susținută de statul irlandez. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Terry Cavras. Gracias, señor president. Mulțumesc, domnule președinte pentru a îndeplini deficitul uh, fiscal stabilit de Comisie pentru 2016, Ministerul de Finanțe din Spania a cerut săptămâna trecută ca guvernele regiunilor spaniole să facă reducerile necesare. Deficitul nu este echitabil din punct de vedere teritorial. Comunitățile autonome reprezintă peste 50% din cheltuielile sociale în Spania. În cazul Cataloniei reprezintă 60% din bugetul său. Aceste reduceri ar însemna pentru Catalonia să piardă un miliard de euro. Asta ar fi echivalentul închiderii închisorilor timp de un an, a administrațiilor de justiție și a spitalelor. E necesar să avem uh, echilibru la nivelul finanțelor publice, însă nu prin reducerea serviciilor sociale și de sănătate. De ce nu s-a gândit uh, guvernul spaniol să-și reducă cheltuielile, de exemplu, în domeniul apărării, care reprezintă peste 1% din PIB? Credeți că are sens să se mențină Ministerul Culturii atunci când comunitățile autonome au, de fapt, competența în domeniul culturii? Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Corvin Miche. Dziś oburzamy się, <clears throat> gdy Turcja przesłuchuje i przetrzymuje. Sunt înmărmurit atunci când Turcia o interoghează pe doamna, o jurnalistă care se face eventual vinovată de critici la adresa domnului Erdogan. Este acuzată de ură împotriva împotriva poporului turc. Dar de ce guvernul uh, german este de acord cu o urmărire în justiție a unui comediant uh, Böneman? De ce nu se aduc critici guvernului german? De ce se critică doar uh, guvernul polonez? Și atunci, de ce domnul Martin Schulz la exclus pe domnul Sinadinos din sală, care nu a făcut decât să citeze un istoric arab cu privire la Turcia. Nu trebuie să existe standarde duble, ci Europa trebuie distrusă. Gracias. Señor McAllister. Domnul McAllister. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. În duminică am fost la Belgrad pentru ca să mă uit uh, mai atent la alegerile din Serbia. Este un semnal foarte important din partea majorității poporului serbian, sârb, care a votat pentru un curs uh, european pentru țara lor. Există o abordare constructivă pentru relația de vecinătate cu celelalte țări care duc spre o cooperare regională și uh, relații mai apropiate cu Uniunea Europeană. Serbia poate acum să se concentreze pe implementarea reformelor economice, pe îmbunătățirea statului de drept, pe reformarea administrației publice și pe garantarea libertății presei. Europa are o provocare foarte mare în timpurile care vor urma, pentru că Serbia va trebui să își definească un viitor pe acest continent. Pentru ca să ajutăm Serbia să o ia pe calea europeană, eu cred că capitolele 23 și 24 esențiale în legătură cu justiția și drepturile fundamentale, precum și justiția, libertatea și securitatea, trebuie să fie deschise cât se poate de repede. Vă mulțumesc! <clears throat> mulțumesc! Domnul, doamna Ghiri are cuvântul. Uh, Eu, ca și alți 30 uh, de milioane de sikh din lumea întreagă, am fost șocată de atacul cu bombă din Essen, în Germania, săptămâna trecută. Sunt singurul deputat sikh care a fost ales la Parlamentul European, European și condamn acest uh, atac terorist față de templul sikh. Nu există nicio comunitate, nicio religie care ar trebui să fie țintită în felul acesta. Este de-a dreptul de neînțeles de ce tineri radicalizați s-ar duce către un templu să-l atace. Templul este adăpostul pentru cei care se refugiază acolo. Bănuiesc că singurul obiectiv era acela de a crea și mai multă neîncredere între noi. Este important ca autoritățile germane să reacționeze rapid, să îi acuze pe uh, cei vinovați, să-i aducă în fața instanței și aceasta pentru a aduce justiție nu doar celor din Essen, ci tuturor celor din comunitatea SIC din lumea întreagă, pentru că astfel de atrocități nu se mai pot repeta în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pimentel Lopez. Obrigado, senhor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. America Latina și Caribicul, uh, Caraibele trăiesc într-o situație foarte dificilă acum. Avem relații noi acum între Uniunea Europeană și Cuba. S-au schimbat lucrurile momentan, dar este foarte important ca să se schimbe mai profund. Am văzut în timpul negocierilor cum au mers lucrurile, au existat rezultate pozitive deja și FARC nu și-au retras uh, totuși trupele cu totul. Dacă în continuare putem să vedem că există imperialism, nu o să avansăm prea mult. Există multe semne că se ajunge din nou la destabilizare în această regiune a lumii. Și uh, Aș dori să spun și ceva în sensul solidarității. Vreau să arătăm solidaritate cu persoanele din, cu populația din Ecuador. Nu este prima dată și nici ultima dată că va avea loc un cutremur acolo și este o obligație morală și financiară a Uniunii Europene să ajute. Mulțumesc, domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte Vreau să vin cu o intervenție similară cu cea a domnului Ștefanec, care se referă la seriozitatea unei probleme legate de directiva cu privire la armele de foc. Aș dori să îi solicit doamnei comisar ca și comisia să abordeze această chestiune sensibilă. Trebuie să știți că Există mari nemulțumiri în statele membre, de pildă în Republica Cehă, unde Parlamentul Ceh, dar și Consiliul Național de Securitate au respins directiva propusă. De aceea aș dori să rog Comisia Europeană să uh, reanalizeze dacă toate prevederile acestei directive sunt necesare pentru combaterea terorismului. Aș dori să se elimine prevederi care

Vždycky jsem tady dnes... Mulțumesc, domnule președinte. Ca întotdeauna sunt ultimul vorbitor, dar este o temă foarte importantă despre care voi vorbi astăzi. De multe ori este o temă uh, uitată în cadrul dezbaterii în curs despre migrație. Însă eu cred că este foarte importantă. Cred că uh, trebuie să ținem cont de acest aspect. E vorba de sănătatea mentală și psihologică a acestor persoane, pentru că e vorba de oameni care fug din calea războiului, a conflictelor, care au văzut cum apropiații lor sau rudele au murit, care au fost hărțuiți de regimul Assad și care sunt expuși uh, unei traume în plus atunci când ajung în Europa. Iată de ce aș vrea să vă cer, doamnă comisar, pentru că sunteți singura prezentă aici, să punem capăt unor dezbateri care nu sunt atât de importante, de exemplu cele legate de cote, ci, și să ne ocupăm de adevăratele probleme. Una din aceste probleme esențiale este problema de integrare a refugiaților. Mulțumesc! Mulțumesc! Următoarea ședință începe mâine, joi, la orele 8 și jumătate până la orele 13.30. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului European. Vreau să mulțumesc doamnei comisar pentru prezența sa, pentru intervențiile sale, de asemenea doamnelor și domnilor deputați, așa cum vreau să mulțumesc